intervențiile de un minut, conform articolul 163 al regulamentului și vom uh, reîncepe mâine de la orele 9 până la 14 și de 15 uh, la 23. Veți găsi ordinea de zi.